de la dimension parlementaire de la stratégie commune que nous sommes en train d'établir. Euh, nous avons également invité M. Galler, qui est le président de la délégation du Parlement européen. Parlamentului European pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican. L-am invitat să participe la discuția noastră. Încă nu a ajuns în sală, dar sper că va veni. Avem această speranță. Deci dau cuvântul experților noștri într-o ordine pe care vă rog să o alegeți dumneavoastră. Câte 10 minute pentru fiecare aveți cuvântul. Um, thank you very much uh, for this invitation today to... Mulțumesc foarte mult pentru invitația uh, înaintată pentru a mă adresa comisiei dumneavoastră astăzi. Aș vrea să vă prezint câteva elemente de background în legătură cu documentul pe care l-am elaborat în strategia noastră vizavi de Parlamentul Panafrican. Doresc să mă refer la câteva elemente esențiale în ce privește și instrumentul de cooperare pentru dezvoltare pentru a ști de unde venim în activitatea noastră în cadrul acestui program panafrican. Este uh, numit adesea PAP, dar uh, poate că nu este soluția cea mai uh, fericită pentru că și Parlamentul Panafrican tot acest acronim PAP îl are. Avem uh, membrii din Africa și spațiul Caraibelor în echipa cu care colaborăm și uh, ne angajăm în cooperarea noastră cu Africa și cu strategia panafricană încă uh, de foarte mulți ani. Deci, analizăm rezultatele activității noastre și am considerat că este necesar să elaborăm acum un document în legătură cu propunerea aceasta. Este momentul potrivit pentru acest tip de analiză. Prima chestiune. De ce este nevoie de un program panafrican? Și cred că elementele esențiale pe care le-am identificat și nu suntem singurii care am făcut-o este că lipsa unui mecanism satisfăcător de finanțare a parteneriatului strategic între Uniunea Europeană și Africa a fost un fel de ghimpe în uh, carnea relațiilor noastre pentru că noi trebuie să încercăm să valorificăm la maximum acest parteneriat strategic Uniunea Europeană-Africa. Și este vorba și de credibilitatea Uniunii Europene. Uh, în uh, a susține această inițiativă. În ce privește parteneriatul strategic între Uniunea Europeană și Africa, credem că uh, valorile fundamentale nu uh, sunt sub semnul întrebării, dar, din păcate, valoarea adăugată pe care o putem oferi astăzi este destul de mică. Acum există, deci, șansa ca acestui parteneriat strategic să-i oferim consistență, substanță, la uh, nivelul relațiilor instituționale și programul panafrican poate să miște lucrurile din loc. Și până acum lucrurile uh, din acest punct de vedere nu au evoluat satisfăcător, nu au atins nivelul pe care ni-l dorim. Facilitatea de pace uh, în relația cu Africa este importantă pentru că trebuie să stimulăm pacea și securitatea în relațiile noastre dintre Uniunea Europeană și Africa. Programul panafrican trebuie să uh, ajute Africa să își îndeplinească angajamentele, pentru că instrumentele folosite până acum au fost mai degrabă dispersate și uh, a existat o dificultate de implementare a strategiei comune. Uh, care este starea de fapt actuală? Există o propunere la nivelul de un miliard de euro fonduri uh, pentru această relație în uh, perioada învizajată și 90% uh, sunt furnizabile în cadrul promovabilității. 95% chiar într-o primă etapă, putem spune că există un consens la nivelul Parlamentului Panafrican. Momentul este esențial, pentru că știți, există cadrul financiar multianual, care în clipa de față este configurat la, la finele lui 2012, dar ne interesează și perioada 2013-2014. Și trebuie să ne gândim la o anume etapizare la următoarea reuniune la nivel înalt uh, va trebui să mai finalizăm anumite obiective. Etapizarea aceasta uh, depinde de uh, finalizarea cadrului financiar multianual și trebuie să ne gândim la posibilitățile de a crea garanții pentru implementarea programului panafrican. Trebuie să stabilim și o prioritate a obiectivelor. Care sunt riscurile? Am putea stimula relațiile cu Africa dacă programul panafrican mai ales pe plan continental și transregional, ar putea să funcționeze. Din păcate, există încă o lipsă de resurse și noi trebuie să acordăm credibilitate parteneriatului strategic, să uh, mișcăm lucrurile în interesul Africii și al Europei în ce privește obiectivele prioritare. Există uh, riscuri uh, noi, la nivelul direcției noastre, știm că există probleme legate de uh, fonduri și trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme în cadrul parteneriatului strategic. Eu cred că programul panafrican este un pas în direcția cea bună. Trebuie să uh, analizăm toate problemele încă deschise. Cred că se poate întâmpla ă, dacă parteneriatul strategic nu dă roade ca cetățenii din Europa și din Africa să înceapă să-și pună întrebări în legătură cu ă, rostul utilizării acestor resurse. Deci noi trebuie să demonstrăm că luăm lucrurile în serios și să nu operăm cu resurse limitate care nu pot să ne ducă la rezultatele scontate. Și fără crearea garanțiilor necesare, cred că nu vom putea să ne îndeplinim și obiectivele de uh, dezvoltare. Tocmai de aceea au fost deja propuse asemenea elemente de garantare în documentul propus în cadrul programului panafrican și a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și strategia comună, trebuie ca dialogul continental, intercontinental să poată deveni o realitate, iar programul uh, PAM uh, poate să stimuleze parteneriatul strategic să treacă dincolo de uh, problemele strict bilaterale, toate obiectivele și în cadrul ACP uh, trebuie să fie avute în vedere. Deci există o serie întreagă de alte subiecte pe care trebuie să le analizăm în cadrul acestui pachet. Iar în ce privește impactul acestui program asupra relațiilor uh, Uniunea Europeană-Africa, poate crește credibilitatea de asemenea, ă, poate să stimuleze o reacție africană, pentru că ă, ideea este să avem ă, responsabilități partajate în cadrul realizării acestui program. Trebuie să existe o bază de egalitate. Aceasta este o observație suplimentară. Și credem că acest program poate să confere un impuls parteneriatului strategic, dar nu poate rezolva și probleme fundamentale uh, de natură politică. Care să fie rolul Parlamentului European, al colegilor dumneavoastră din delegația mixtă Uniunea Europeană, Parlamentul Panafrican? Uh, este nevoie de resurse adecvate pentru ca parteneriatul strategic să devină funcțional uh, și pentru ca programul panafrican să poată fi realizat. Există o serie întreagă de propuneri astfel încât obiectivele să poată fi atinse, iar Parlamentul European trebuie să joace un uh, rol și în ce privește utilizarea celorlalte instrumente de cooperare și, de asemenea, trebuie să poată fi evaluate rezultatele. Parlamentul a cerut acest lucru și dacă acesta trebuie să fie un program comun, el trebuie să um, funcționeze pe baza unui dialog cu părțile interesate din Africa bazat pe valorile democrației Uh, pe uh, uh, garantarea păcii și securității în Africa, pentru că aceste deziderate se numără printre prioritățile africane și programul trebuie să susțină deci, toate mecanismele menite să garanteze drepturile omului nu trebuie să fie mai degrabă un monolog în legătură cu ce tip de standarde trebuie să fie respectate. Sigur că din acest punct de vedere mai există o serie de preocupări pe care le avem în dialogul nostru. Câteva observații. Parteneriatul strategic și strategia uh, comună uh, necesită în clipa de față un impuls, dacă nu îl conferim acum, atunci când? Oricum, este nevoie de bani, sumele aflate la dispoziția acestui program sunt insuficiente și uh, trebuie să încercăm nu să reparăm uh, o mașină stricată, uh, pentru că mai degrabă încercăm să preîntâmpinăm uh, orice uh, problemă de acest gen. Cred că inclusiv în Parlamentul European există persoane care se străduiesc ca acest parteneriat să devină mai util, să funcționeze mai bine. Iar fondurile trebuie să fie folosite pentru a veni într-o formulă complementară în a uh, stimula dialogul politic și uh, obiectivele legate de dezvoltare și creștere. Sigur că trebuie să vedem cum poate Parlamentul European să colaboreze cu Parlamentul Panafrican pentru ca această colaborare să devină o poveste de succes. Mulțumesc pentru atenție și există multe alte informații pe care la nevoie vi le pot furniza. Vă mulțumesc, domnule Tisi. Doriți să completați? Am doar câteva remarci de făcut aceast, pentru a completa această prezentare foarte bună făcută de colegul meu. În primul rând, în ceea ce privește natura mixtă a parteneriatului, a parteneriatului. și africanii ar trebui să dedice mai multe resurse acestui parteneriat. Sperăm că lucrurile, se vor rezolva în curând. Apoi, s-ar putea să pară o chestiune trivială, însă, după cum a spus și colegul meu la începutul prezentării, există un motiv pentru a fi denumit PAP. Există o problemă de terminologie aici. PAP înseamnă și Parlamentul Panafrican, dar uh, folosim același acronim și pentru programul pentru Africa. Este o problemă așadar de terminologie. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult. Acum vom uh, auzi, vom, îl vom asculta pe domnul Igue, care ne va da o, un punct de vedere african în ceea ce privește acest proiect. El va răspunde la întrebarea foarte pertinentă mai mult, mai multă benzină va ajuta oare o mașină stricată să funcționeze mai bine? Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt foarte mulțumit de faptul că pot să iau cuvântul aici ca să vă prezint poziția noastră și, de asemenea, în ceea ce privește finanțarea planurilor de acțiune în cadrul acestei strategii. Parteneriatul acesta este unul foarte special. Relația între cele două continente sunt uh, de veacuri. Relația aceasta a fost uh, cizelată de timp, de istorie, de geografie și S-a ajuns astfel la o anumită stare de fapt de la summitul din Cairo din anul 2000, voința politică a început să lucreze împreună în așa fel încât să se ajungă la rezultatele dorite. Rezultatele strategiei de la Lisabona ne arată noi direcții pentru cele două continente. Aici este vorba de un parteneriat politic și de o aprofundare a cooperării la toate nivelele. Acest lucru se va baza pe principiile fundamentale și pe obiective clare. Acest nou cadru de cooperare oferă în același timp anumite oportunități, dar și o, un anumit număr de provocări. În ceea ce privește oportunitățile, parteneriatul între Uniunea Europeană și Africa reprezintă o oportunitate foarte importantă pentru ambele continente ca acesta să devină din ce în ce mai interdependente. Blocul UE-Africa reprezintă la ora actuală 82 de țări și constituie un actor important din geopolitica mondială. Acest lucru mai ales prin adoptarea unor poziții comune pe chestiuni cheie de interes comun din uh, rândul problemelor de interes mondial. Trebuie să traducem această viziune comună în acțiuni concrete pentru a ameliora impactul și vizibilitatea parteneri parteneriatului Africa-Uniunea Europeană. Um, acțiunile nu au avut uh, neapărat, neapărat un impact uh, negativ, însă s-a constatat uh, o absență a adeziunii la principii. Acesta este unul dintre elementele de bază ale strategiei comune. Pentru a se putea ajunge la aceste principii, la respectarea completă a acestora, știm că este nevoie de mai mult timp. În ceea ce privește provocările, există anumite lipsuri lipsa de echilibru între dimensiunea politică și aspectul de dezvoltare al parteneriatelor, deși de asemenea nevoia de a angaja mai mult toți actorii implicați în această strategie. Sectorul privat, societatea civilă și așa mai departe. De asemenea, este nevoie de acțiuni specifice. La cinci ani de la adoptarea strategiei, putem spune că aceasta are nevoie să fie consolidată. Strategia depinde în mare parte de capacitatea sa de a atinge rezultatele dorite. Parteneriatul are obiective ambițioase Întrebările care ne le punem astăzi se referă la Uniunea Africană și la PAP. De ce Uniunea Africană? După cum știți, resursele disponibile pentru primul plan de acțiune și pentru cel al doilea plan de acțiune provin în principal din um, cel al doilea fond european de dezvoltare, din uh, cea, al zecelea uh, fond european de dezvoltare. În 2007, uh, la Lisabona, s-a organizat uh, cunoscutul summit. Acolo s-a vorbit despre punerea în aplicare progresivă a anumitor măsuri. În cadrul reuniunilor dintre cele două părți figurează în mod constant aceste subiecte. Strategia mixtă este ghidată de anumite principii. Principiul alinierii, de exemplu, este unul dintre ele și astfel partea africană va putea să ia, să participe în mod deplin la activitățile pentru care uh, se va pentru care pachetul economic va oferi finanțare. La perenitate de, euh, de, euh, de la strategie. Așadar, încercăm să asigurăm o perenitate a acestei strategii. De asemenea, trebuie să dotăm această strategie comună cu suficiente resurse pentru ca ea să devină foarte vizibilă și parteneriatul EU-UE-Africa să fie de asemenea foarte vizibil. Consider că această sumă de finanțare pentru perioadele, pentru programele în Africa va, va acoperi perioada 2014-2020. Vor fi două planuri de acțiune, 2014-2016, 2017-2019 și apoi anul 2020 separat. Două, de asemenea și două planuri de acțiune care să arate Uh, importanța a unor, unui număr de acțiuni suficiente pentru ca să fie destul de vizibile. Apoi, există 8 parteneriate în cadrul, uh, parten, în cadrul acestor uh, planuri de, planuri de, 8 planuri de acțiune în parteneriate. Există unul cel mai important care se referă la pace și securitate. Aceasta poate să explice, poate, în mare parte, de ce uh, Uh, nu există o disponibilitate suficientă a resurselor care a fost prevăzută în programul cadru pentru aceste măsuri. Iată de ce este important să avem acest instrument uh, financiar și trebuie să-l dotăm și cu resurse suficiente pentru ca să poată să fie eficient și sper că prin aceasta am răspuns la întrebarea care mi-a fost uh, pusă. Într-adevăr, da, este nevoie să, să adăugăm mai multe fonduri la acest program. Suntem toți responsabili de acest parteneriat comun, de aceste acțiuni comune deja există câțiva ani de când funcționează acesta, este nevoie să-l îmbunătățim și nu cred că este adevărat că nu s-a făcut nimic. Eu cred că s-a făcut foarte mult, mai ales în ceea ce privește arhi arhitectura instituțională. Am putut vedea multe lucruri în progres. Consider de asemenea și că astăzi miza cea mai importantă pe care o putem uh, vedea este să vedem ce facem cu uh, viitorul și la sfârșitul lui 2000 uh, 12, la 2018 va trebui să măsurăm încă o dată ceea ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat ca uh, parteneriat concret uh, și care sunt rezultatele concrete. Cea mai mare dificultate, că nu vreau să o numesc obstacol, este cea a unui dialog politic uh, continuu și cred că pentru aceasta acțiunile noastre politice sunt esențiale. Uh, ca să putem accelera punerea în aplicarea măsurilor instituționale pentru acest parteneriat și deci trebuie să încercăm să facem primul pas. Dacă nu facem primul pas, nu vom putea să ne uităm înapoi cu mândrie asupra ceea ce s-a făcut. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à monsieur. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Berman, care este raportorul nostru cu privire la instrumentul principal uh, de colaborare. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor uh, pe uh, DCI, pot să vă spun, uh, de instrumentul de dezvoltare și cooperare, pot să vă spun că am fost foarte surprins, în primul rând, când am văzut linia bugetară pentru programul acesta. Un miliard de euro prevăzute care mi s-au părut mi s-a părut că este un instrument uh, foarte drăguț pentru comisie, într-un fel o jucărie frumoasă care, în care comisia nu are prea multe restricții și nu are prea multe obligații ca acțiuni. Am așadar dubile mele în legătură cu acest instrument, uh, sau cel puțin așa a fost la început. Apoi a trebuit să mă uit mai atent la ceea ce s-a întâmplat. Suntem cu toții de acord uh, și susținem principiul unui instrument separat pentru implementarea agendei acestei strategii comune UE-Africa. Considerăm că este nevoie, deci, de de mijloacele necesare pentru ca să putem uh, să o facem să funcționeze această strategie. Am cerut de mai multe ori de un mecanism de finanțare în mai multe rezoluții în Parlamentul European. Dar, după cum au spus și experții și reprezentanții Uniunii Africane înainte, există mai multe riscuri în legătură cu uh, propunerea Comisiei. Aș vrea să punctez câteva din aceste riscuri. Acest instrument de colaborare este, într-adevăr, un instrument pentru reducerea sărăciei și întotdeauna s-a insistat asupra scopului acesta precis al instrumentului de care vorbim. E vorba de reducerea sărăciei, eradicarea sărăciei. E vorba de toate aceste obiective care țin de dezvoltare și de asistență oficială pentru dezvoltare. Însă, strategia UE Africa este în același timp o bază de parteneriat care depășește cu mult doar obiectivele de dezvoltare și de combatere și eradicare a sărăciei. Nu vreau să pun la îndoială acest uh, efect, dar trebuie totuși să protejăm și natura de bază a acestui instrument de, de dezvoltare. Eu cred de aceea că mecanisme complementare de finanțare vor trebui să fie folosite, așa cum ar fi, de exemplu, uh, Fedul, instrumentul de parteneriat, pentru domenii de cooperare care nu țin neapărat de dezvoltare, de eradicare a sărăciei. Un al doilea punct pe care vreau să îl fac este strategia comună UE-Africa. Este, așa cum îi spune și numele, un program comun care se bazează pe un parteneriat egal și corect. Însă, DCI-ul este un instrument unilateral de finanțare care este definit de către legislatorii europeni ca atare, definit de Consiliu și Parlament și a fost propus de către Comisie. Regulile noastre interne nu ne permit să uh, refacem cumva uh, acquis comunitar al uh, acordului de la Cotonou, care se bazează pe o luare de măsuri comună pe bună dreptate. Însă trebuie să ne asigurăm că în faza de programare a programului panafrican, prioritățile de, de finanțare sunt totuși alese împreună cu partenerii noștri din Africa Trebuie deci să ne concentrăm pe realitățile oamenilor de la fața locului, nevoile lor, prin implicarea tuturor actorilor importanti, Parlamentului Panafrican, a Parlamentului European și amendamentele mele au avut ca scop exact această implicare. Am citat articolul 13a Uh, un nou amendament că programarea trebuie să se bazeze pe un dialog care trebuie să se facă în contextul unei strategii comune UE-Africa și uh, criteriile sale de aplicare trebuie să implice toți actorii relevanți, incluzând Parlamentul Panafrican, dar și Parlamentul European. Așadar, acesta este textul pe care sperăm o să-l adaptăm la sfârșitul negocierilor. Un al treilea punct pe care vreau să îl fac este să-l menționez este care ar trebui să fie obiectivele cooperării. Propunerea Comisiei se referă la o strategie comună UE-Africa și la planul său de acțiune, care este bază pentru cooperarea aceasta, fără să intru însă între prea mult în detaliu. Însă planurile de acțiune actuale nu sunt uh, concepute decât până în 2013, în timp de ce ul este conceput până în 2020 și de asemenea și alte instrumente de cooperare. Summitul UE-Africa va avea loc în 2014 la Bruxelles și acesta va trebui să reechilibreze prioritățile. Eu cred că ar fi bine așadar mai întâi să descrie mai bine domeniile în care ar trebui să se desfășoare cooperarea, așa cum se întâmplă în anexa 6 al acordului de cooperare și dezvoltare. Am uh, considerat deja să înaintez amendamente în acest sens, lăsând totuși destulă flexibilitate ca să putem răspunde la reorientările politice pe care le-am stabilit. Trebuie însă să găsim un compromis între nevoia nevoia de o claritate legislativă și, pe de altă parte, respectul principiului de proprietate. Cred că va fi necesar să negociem cu Comisia pentru ca să putem clarifica lucrurile în acest sens, în ceea ce privește proprietatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Görens. Euh, mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când vorbim despre problemele care țin de ambele continente, problema devine destul de stratosferică, pentru că deodată avem tendința să arătăm tuturor uh, ce știm și cred că cei care ne urmăresc din afară nu înțeleg nimic, sincer. Explicațiile despre parteneriat uh, au fost făcute înainte și întrebarea este de fapt mai degrabă dacă parteneriatul acesta este destul de original ca să poată aduce o valoare adăugată. Eu personal cred că marea valoare adăugată a acestei, uh, acestei colaborări cu Uniunea Africană este este faptul ca Uniunea Africană să se separe de Africa Unită, care de fapt nu exista decât pe hârtie și care din timp din când în când de fapt ajuta dictatorii din țările africane. Astăzi Există totuși o altă bază de cooperare și cred că merită să subliniem uh, contextul nou și merită să-l explicăm. Carta Uniunii Africane se bazează pe un principiu de organizare a siguranței în Africa, care este destul de modernist, este vorba de principiul non-indiferenței. Nu e vorba de principiul non-ingerenței, ci de principiul non-indiferenței. Așadar, Parlamentul uh, Panafrican poate să își desfășoare activitatea în cadrul acestei cooperări. Deci, în primul rând, președintele sud-african uh, poate să aibă succes și într-o țară francofonă cum este Côte d'Ivoire. Pentru că se face, se lasă încredere, se dă încredere um, africanilor pentru ca să-și organizeze singuri securitatea. Am avut o discuție la începutul anilor 2000 în care încercam să aflăm dacă se poate finanța o parte din uh, gestiunea siguranței în Africa din fonduri uh, europene pentru dezvoltare, din Fed. Și Cred că aceasta a fost o inițiativă foarte bună, însă o inițiativă provizorie, pentru că trebuie să găsim o bază uh, mai mai uh, solidă politic decât uh, finanțarea din Fondul European de Dezvoltare. Deci, Finanțarea aceasta însă răspunde la o necesitate evidentă de gestiune. Ceea ce însă mă îngrijorează este că discut, discursul introductiv a arătat foarte clar care sunt riscurile. Riscurile sunt că prin atâta, atâtea parteneriate nimeni nu mai știe exact cine are, ce competență are. Pe de o parte, siguranța este finanțată din parte din uh, instrumentul de cooperare și dezvoltare. E vorba și de o reprezentare geografică a uh, Um, a statelor, uh, mai puțin ACP-ul, mai puțin Caraibele, dar cu Africa de Nord. Um, așadar, continentul intervine în acest program ca o entitate inalienabilă și ceea ce este foarte bine. Însă, trebuie să, de asemenea să se vadă și în fapte acum aceste principii politice foarte importante. De fapt, care este situația cu securitatea la nivel regional? Aici avem cea mai mare problemă. Cred că problema cea mai mare cu politica din Africa este incapacitatea uh, de progres la nivel regional. Comisia are aici un rol extrem de important de promovare a parteneriatelor la nivel regional. S-a discutat cu Uniunea Africană despre acest punct, mai precis s-a discutat cu actorii regionali, și cu comunitatea economică a statelor Africii de vest pentru că și de asemenea se vede că în cadrul OMC lucrurile merg foarte prost, nu se ajunge prea bine la un acord economic, uh, din păcate. Pentru organizarea securității și gestiunea ei, din păcate lipsește uh, finanțarea mai degrabă decât uh, alte probleme care s-au evocat, cum ar fi mass media. Riscul pe care îl avem este că se creează așteptări foarte mari și după aceea însă nu există acțiuni care să ajungă la înălțimea acestor așteptări. În dialogul acesta care există din, de la începutul începutul uh, anilor 2000 uh, a existat un instrument de colaborare, așa numitul pat, care însă nimeni nu mai vorbește acum de el. A existat uh, de fapt un vid care s-a creat pentru că nu au existat acțiuni în anumite domenii. Europa riscă așadar să se piardă prin atâtea parteneriate. Ați spus o frază foarte interesantă și anume Ați spus dacă parteneriatul euroafrican uh, va eșua, Europa s-ar priva de o posibilitate importantă de a juca un rol important între cele două continente. Sigur, dar totuși mai avem ACP-ul și mai avem uh, și uh, alte 20 de parteneriate cu statele membre. Am dezvoltat această abordare care se spune că dacă eșuăm într-o parte, înseamnă că am eșuat peste tot. Dar ce se întâmplă? Unde sunt ceilalți parteneri? Cine face atât de mult cât face Europa în această zonă? Eu zic că totuși ar fi mai bine pentru noi și pentru toată lumea să fim mai echilibrați, să arătăm mai clar ceea ce face Europa, strategia europeană, nu numai prin intermediul acestor parteneriate, ci și prin intermediul, de exemplu, al parteneriatului UEACP. Și o ultimă remarcă în legătură cu ACP-ul uh, vă puneați problema despre uh, viitorul ACP-ului. Eu cred că, într-adevăr, este un risc real și pe mine mă preocupă această problemă, care este din ce în ce mai actuală în legătură cu viitorul ACP. Așa este. S-a ajuns deja cu gândirea la scenarii care nu mai exclud dispariția ACP-ului, ceea ce ar fi foarte păcat. Cred că astfel am uh, rezolvat și problema bugetizării vă puneați problema ce se întâmplă cu finanțarea în acest domeniu, e foarte simplu, bineînțeles. Dacă nu facem mai mult decât uh, am făcut în ultimii 40 de ani, normal că nu vom avea uh, niciun rezultat nici din punct de vedere al bugetului. Vedem că obiectivele pentru 2020 ne arată că va trebui să ne confruntăm cu noi uh, provocări. Da, este într-adevăr important să vorbim despre acest lucru, dar nu trebuie să reinventăm de fiecare dată același lucru, adică să reinventăm toate problemele de aceeași arhitectură de parteneriat care există deja între Uniunea Europeană și uh, Uniunea Africană. Am mai uitat să vorbesc de un domeniu la care aș vrea să pun întrebarea unde ne aflăm, cât de departe am ajuns, e vorba de așa numitul European African Business Partnership, parteneriatul comercial, parteneriatul de afaceri, îmi cer scuze, între UE și Africa. Am, avem un capitol în cadrul uh, Cotonou, actorii sunt uh, cei care fac parte din societatea civilă și uh, um, priv, sectorul privat. Am inventat un parteneriat care se numește Forumul Euroafrican de Afaceri. A existat o reuniune la Tripolis și de când cu Gaddafi nu prea am mai avut alte reuniuni. Cam atât. Merci. Je me donne la parole. Vă mulțumesc. Acum am să continui eu. Iată care sunt îngrijorările mele cu privire la acest instrument. Partea de parteneriat, de dialog politic, mai ales între parlamente. Noi știind care sunt dificultățile, noi dorim să avem un cuvânt de spus în ceea ce privește stabilirea de strategii. Acest lucru va face obiectul unor discuții foarte intense în lunile care urmează. acest instrument din cadrul parteneriatului între Uniunea Europeană și Africa este un instrument care riscă să rămână la dispoziția Comisiei mai mult decât la dispoziția Parlamentului. Aș dori să primesc clarificări în acest sens din partea Comisiei. Dau așadar cuvântul domnului Filip Dormise din partea Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor parlamentari. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Igue pentru intervenția sa, de asemenea și celorlalți membri ai Parlamentului pentru intervențiile lor. Și precum și ECDPM-ului, prezentarea domnilor de la acest centru reprezintă o evoluție a analizei rezultatelor parteneriatului. ECDPM-ul a fost încă de la început un facilitator al negocierilor pentru parteneriatul strategic dintre, aceste dintre toți actorii implicați. ECDPM-ul a fost un vârf de lance intelectual în ceea ce privește punerea în aplicare a parteneriatului. Centrul a fost de asemenea invitat și acum, după cum vedem, de către Parlament, ca să ne prezinte în contextul în cadrul căruia vorbim. Instrumentul pan-african este justificatoare deoarece mașina este defectă? Ar trebui să vorbim aici despre două mașini. Două mașini care, pare, care par că doresc să meargă pe aceeași cale, însă două mașini care au nevoie de o puțină întreținere. Pe de o parte este vorba de aspectul financiar, de partea uh, europeană, iar de partea africană este vorba de aspectul siguranță. Propunerea Comisiei este un instrument panafrican. Îi putem schimba numele dacă este nevoie. Sunt de părere că această propunere se situează într-un cadru foarte specific din punct de vedere politic, care a fost reînnoit la Tripoli, dar care fusese deja imaginat în 2007 la Lisabona. Este vorba de o abordare politică de la un continent la altul. Dorim să tratăm Africa uh, ca o singură entitate. Este de asemenea important să avem o un instrument care ar putea să ne permită să luăm în considerare toate aspectele vis-a-vis -vis de relația UE-Africa. Acest parteneriat strategic, care este unul dintre cele șapte parteneriate strategice dintre UE și lume, este singurul parteneriat strategic cu un continent, continentul african. Este singurul parteneriat strategic politic care nu are un instrument financiar dedicat. Iată motivul pentru care, Parlamentul a spus-o deja, ECDPM-ul a spus-o deja și Comisia crede că este nevoie să se unifice un pic toate resursele disponibile, chiar dacă acest lucru nu va rezolva în totalitate problemele. În primul rând, aș dori să vă spun că nu trebuie să ne scape din vedere faptul că summitul UE-Africa de la sfârșitul lui 2013 sau începutul 2014 va fi o întâlnire fundamentală în care statele membre și instituțiile, precum și toți actorii din cadrul parteneriatului, vor spune dacă doresc, da sau nu, să continue această relație aflată la un nivel superior tuturor celorlalte. Până în 2050 vom avea un spațiu de 2 miliarde uh, aproximativ de cetățeni care vor, cetă- vor trăi foarte aproape unii de alții. Evenimentele din primăvara arabă, precum și evenimentele care au loc în diversele regiuni din Africa, mai ales în Sahel, ne arată că nici un instrument, nici o strategie regională sau națională nu va putea să rezolve anumite probleme, anumite provocări cărora trebuie să le facă față cele două părți. Domnul Berman, domnului Berman aș dori să-i dau câteva exemple de domenii în care instrumentul panafrican are o plus valoare importantă. Ați vorbit cu toții despre celelalte instrumente, despre Fed, despre politica de vecinătate, despre resursele bugetare din diferite domenii. Niciun instrument de la ora actuală în uh, acest parteneriat nu ne permite să uh, abordăm un anumit număr de subiecte care pot avea o incidență transregională, continentală și așa mai departe. Domnul Berman ne-a vorbit despre rezerva FED și despre DCI. Parteneriatul UE-Africa este un parteneriat de interes mutual și merge dincolo de interesul de dezvoltare. Trebuie găsit așadar un echilibru între acest instrument și instrumente complementare, în așa fel încât să se rezolve problema de promovabilitate și să se atingă obiectivele finale ale DCI-ului. Ce ar putea aduce ca plus valoare instrumentul panafrican? Pot să vă dau mai multe exemple. În primul rând, cooperare și a dialog între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, sau Africa în totalitatea sa, în ceea ce privește guvernanța, securitatea și dezvoltarea. Avem un cadru prestabilit care ne permite să muncim în mod foarte eficient și nu într-un cadru abstract. Este vorba de un cadru nou pe care îl cunoaștem, dar pe care nu l-am folosit suficient. Este vorba despre African Governance Architecture, arhitectura de guvernanță africană. Este o arhitectură de guvernanță care seamănă cumva cu ceea ce se face în domeniul păcii și al securității. Este vorba de un dialog între noi și de crearea unei platforme de dialoguri. Africa a ratificat o cartă pentru democrație și alegeri și pentru guvernanță democratică. În acest cadru există o serie întreagă de acțiuni care nu pot fi conduse la nivel uh, național sau regional, ci care au nevoie de un uh, dialog la nivel regional și continental. Instrumentul panafrican se poate dedica unor, unui uh, uh tip de activități de acest gen. se poate merge chiar mai departe. Am evoluat am, foarte mult în ceea ce privește legătura dintre securitate și dezvoltare. Dincolo de instrumentele care există în cadrul Fed sau facilitatea pentru pace din cadrul Fed, noi vom putea completa acțiunile și dialogul așa cum putem, fie la nivel uh, transregional, fie la nivel, fie la nivel continental. Apoi, un alt exemplu, creșterea durabilă inclusivă, mobilitate. Cred că la Tripoli s-au uh, purtat anumite discuții care se aliniază perfect cu inițiativele luate de Uniunea Europeană, mai ales în uh, ceea ce privește Agenda for Change, În domeniul creșterii există un sector privat în Africa și în domeniul creșterii și acolo putem aduce o plus valoare, având în vedere relația dintre cele două entități. Vă dau un simplu exemplu. De exemplu, Fondul African pentru Garanții este o instituție care oferă um, micilor întreprinderi facilități pentru a se dezvolta. Vă dau și exemplul cadrului uh, CADEP. Este vorba despre programul pentru dezvoltare agricolă continentală. Este un program recunoscut în Africa, un program recunoscut în dialogul nostru, care facilitează dezvoltarea unor uh, inițiative din sectorul privat. De asemenea, favorizează crearea de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor private din sectorul agricol. Un al treilea exemplu, integrarea regională, continentală sau intercontinentală. După cum știți, Uniunea Africană a luat recent inițiativa de a dezvolta o zonă de liber schimb continentală și doresc să ia, să instituie toate politicile care sunt necesare pentru a realiza acest lucru. Există o serie întreagă de activități pe care Uniunea Europeană și Uniunea Africană le pot uh, desfășura împreună, în așa fel încât să favorizeze dezvoltările în acest domeniu. Aș dori să vorbesc în acest sens și despre programul pentru infrastructură pentru dezvoltare în Africa, PIDA, și acesta este un exemplu. Am terminat cu exemplele și aș dori să vă spun că Există o serie întreagă de exemple în care ambii parteneri au o plus valoare și aceasta se poate combina. Acestea se înscriu în uh, rândul provocărilor considerate globale, ambientale, terorism și așa mai departe. Nu vă mai dau exemple ca să nu mă lungesc prea mult cu vorba. Doamnă președinte, aș dori să mai adaug pur și simplu că domnul Berman a vorbit despre nevoia de a mai lucra puțin la propuneri. Mi se pare acceptabil în măsura în care chestiunea proprietății, chestiunea gestiunii combinate a programului își va putea găsi de asemenea soluția. Nu este vorba de a lucra Uh, nu este vorba ca Uniunea Europeană să lucreze de una singură și să impună anumite măsuri Uniunii Africane, partenerului nostru. Trebuie să găsim soluții mai precise în, ace- în așa fel încât să atingem obiectivele și, în ultimul rând, aș dori să subliniez o anumită nevoie. Acest uh, instrument va coaliza alte resurse. Trebuie să coalizăm și alte resurse și anume parteneriatul centrat pe oameni, pe cetățeni, despre care s-a vorbit la Tripoli și la Lisabona, pe instituțiile democratice. Parlamentul European și Parlamentul Panafrican pot întreține o relație mult mai importantă decât cea indicată în multe dintre rapoarte. Acest lucru mi se pare că ar trebui să-l sprijinim. Cred că instrumentul panafrican va fi cel mai, bin, cel mai bun dintre toate instrumentele pentru a înainta în, în aceste domenii. Am înțeles că există o problemă între procesul uh, de la Cotonou, pe de-o parte, și ideea că noi vom crea noi instrumente. Cred că fiecare dintre ele este o inițiativă compatibilă cu celelalte. Până în 2020, poate că va, exista nevo- va apărea nevoia să revizuim compatibilitatea dintre parteneriat și acordul Cotonou. Mie mi se pare important că acest instrument panafrican, în cadrul relației dintre UE și Africa, va fi catalizatorul a ceea ce vom putea face pe termen mai lung. Acest instrument nu va fi singura soluție la problemă. Va trebui să vedem care este, care, ce soluție găsim la problema voinței politice de o parte și de alta. Trebuie să, să se instituie în acest domeniu un acord legal. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Înainte de a ne continua reuniunea, aș dori să le urez bun venit cetățenilor europeni din uh, landul uh, Renania, Renania uh, Palatinat. Ei au, son, au sosit și vor asista la felul în care funcționează Comisia pentru Dezvoltare. Noi discutăm despre crearea unui nou uh, instrument de cooperare pentru continentul uh, euro, uh, african. Acum îi voi da cuvântul domnului Berman. Domnul Berman va da răspunsuri comisiei. Doamnă președintă, avem nevoie de susținerea tuturor acestor cetățeni europeni care sunt un pilon în proiectele noastre europene. Este foarte important pentru că, din păcate, există tot mai multe dubii în legătură cu șansele de reușită ale proiectelor europene. Deci, uh, vă mulțumesc, uh, stimați oaspeți, că ați venit în mijlocul nostru. Vreau să fac o observație în legătură cu contextul politic în relația cu Uniunea Africană. Este evident că este în interesul nostru um, să ajutăm Africa pentru a fi capabilă să-și rezolve propriile probleme, o Africă puternică, cu putere de reacție. Și dacă acest uh, program, care în franceză în continuare este cunoscut ca fiind programul PAP, programul panafrican va acționa în acest sens și va consolida legătura între Uniunea Europeană și Africa, între Parlamentul European și Parlamentul Panafrican, acest lucru va fi foarte binevenit din punct de vedere strategic pentru Uniunea Europeană și este un motiv pentru care noi trebuie să susținem ideea creării acestui instrument, instrumentul de cooperare și dezvoltare, uh, pentru că uh, trebuie să existe și voința politică a Europei de a acționa în Africa acolo unde este nevoie, de pildă în zona Sahelului, unde astăzi există o amenințare la stabilitate, care este și o amenințare pentru securitatea Africii și implicit și a relației cu Uniunea Europeană trebuie să contracarăm activitatea traficanților de droguri care traversează Sahara. Este în interesul nostru să acționăm acolo și este nevoie de voință politică este nevoie de o acțiune mai hotărâtă a doamnei Cassie Ashton pentru ca politica noastră să fie aplicată mai consecvent pe continentul african și să fie mai vizibilă din punct de vedere al principiilor europene. Mulțumesc, domnul Gărenț, a cerut și el cuvântul. Cred că trebuie să invităm și reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă pentru a interveni. Și aș vrea să pun o întrebare foarte precisă. În privința parteneriatului cu Africa, ne uh, punem problema securității. Dacă există probleme din, la nivelul securității, de pildă, alegeri care au eșuat, alegeri care au fost contrafăcute, uh, fraudate, se pune și problema uh, modalității de a interveni. Dacă intervenția nu uh, poate să uh, fie efectuată pe plan național, ne întrebăm atunci cine are competențe în acest tip de criză. Sigur că mă gândesc la intervenții militare, dar pe de altă parte în Republica Cot d'Ivoire pot să Eh, existe asemenea probleme. Intervenția eh, unui stat european se poate desfășura în cadrul unor relații bilaterale pentru că poate puterea eh, publică în această republică este mai frecventabilă decât în relație cu alte țări este ă, posibil oare ca Uniunea Europeană să intervină în acest tip de situații create și în ce cadru constituțional sau de parteneriat considerați dumneavoastră că un asemenea tip de intervenție ar fi posibilă? Mulțumesc. Dau cuvântul Serviciului de Acțiune Externă. Uh, nu mi s-a comunicat numele persoanei care reprezintă acest serviciu, dar vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mă refer puțin și la alte aspecte în răspunsul meu. Doresc să mulțumesc uh, analizelor oferite aici și în esență și noi uh, împărtășim concluziile la care s-a ajuns acolo. Uh, există și alți vorbitori care au spus că uh, programul panafrican poate constitui o consolidare, dar poate comporta și riscuri posibile. În ce privește autovehiculul defect, eu aș spune că Ă, da, a fost un autovehicul defect și încercăm să schimbăm motorul. Pentru că în clipa de față ne sfătuim la nivelul Consiliului cu statele membre în legătură cu modul în care putem acționa mai bine. Pentru că ă, relațiile dintre Uniunea Europeană și ă, Uniunea Panafricană nu s-au schimbat fundamental noi trebuie să găsim formula adecvată pentru ca voința politică manifestă de ambele părți să poată fi uh, aplicată. Este o chestiune bilaterală și necesită o contribuție uh, consistentă, mai ales din partea partenerilor africani, dar și din partea Parlamentului panafrican. Și în această etapă există un consens în legătură cu statele membre privind propunerile pe care noi trebuie să le facem. Sigur, discuția nu a fost finalizată, dar este clar că trebuie să existe o linie a obiectivelor prioritare pentru planul de acțiune în perioada următorilor trei ani. Există o legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi. Foaia de parcurs pe care ne o propunem ne obligă să uh, avem aceste discuții uh, în paralel, uh, într-un fel, cu aranjamentele financiare pe care trebuie să le găsim. Vom avea o întâlnire la nivel înalt la finele anului 2013 sau începutul anului 2014. Unul din domeniile căruia trebuie să uh, ne adresăm este intensificarea dialogului politic, să vedem care trebuie să fie pilonii pe care să se sprijine acest dialog și sigur Catherine Ashton își dorește să fie mai prezentă în acest dialog. Sigur, nu vreau să mă refer la dificultatea sarcinii pe care o are, pentru că nu doar africanii se plâng de lipsa prezenței domniei sale, dar nici nu poate fi prezentă în mai multe locuri în același timp. Trebuie să relansăm și dialogul interministerial Trebuie să avem mai multe dialoguri sectoriale. Există comisari, miniștri care pot să intervină în anumite domenii. Să ne gândim la întâlnirile um, dintre reprezentanții ai Parlamentului European și ai Parlamentului Panafrican și, de asemenea, um, între persoane, între experți care încearcă să rezolve probleme de genul celor care au fost menționate astăzi. În legătură cu câteva probleme care au fost uh, evocate în cadrul dezbaterii. Aș vrea să mă refer la chestiunea legată de Cotonou, președinta îl roagă pe vorbitor să ajungă la concluzii. Bun, atunci voi răspunde doar la întrebarea care ne-a fost adresată. Efortul nostru merge în direcția opusă, trebuie să spun, pentru că noi spunem uh, crizele care se produc în Africa trebuie să fie rezolvate de uh, africani și în acest sens acționăm în cadrul parteneriatului de securitate. Trebuie să le permitem forțelor africane să uh, poată să intervină în situații ca uh, cea care s-a creat în Republica Cote d'Ivoire. Deci uh, trebuie să îi ajutăm să capete capacitatea necesară de a interveni. Și uh, acest lucru se poate face și prin instrumentul panafrican dacă programul va fi aprobat. Dau cuvântul acum, cuvântul experților, fiecăruia câte trei minute, vă rog. Thank you very much. Uh, well, I think uh, in terms... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește perspectivele de care vorbeam înainte, uh, Aș spune că există deja o apreciere evidentă a riscurilor și a oportunităților pe care le aduce programul panafrican. Pentru noi, în cadrul uh, misiunii de cooperare, este evident că există oportunități foarte clar, dar, dar trebuie să gestionăm foarte bine și riscurile și să vedem care sunt problemele politice, pentru că altfel nu vom putea uh, avea niciun progres. Trebuie să existe o serie de măsuri complementare la programul panafrican. Nu putem să soluționăm totul și să avem finanțare pentru toate aspectele. Dialogul trebuie să aibă loc la nivelul european și african. În acest context, cred că una din, uh, unul din aspectele principale este rolul Parlamentului și uh, rolul uh, Parlamentului Panafrican de a găsi soluții, având în vedere restricțiile pe care trebuie să le respectăm, pentru că e vorba de un instrument european. Trebuie de asemenea să asigurăm că principiul proprietății este în continuare respectat și este, se aplică pentru ambii actori în acest proces. Întrebările specifice cu privire la acest uh, program trebuie să fie să aibă sens de asemenea și pentru cetățenii din Africa și cred că mai trebuie făcute destul de multe pentru ca să ne asigurăm că în cadrul programului panafrican uh, cetățenii și reprezentanții lor pot participa la activități uh, chiar în amonte pentru ca să aibă posibilitatea de a modula acest program. Vă mulțumesc! Cu. Mulțumesc, mulțumesc și pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Îi dau cuvântul domnului Ike acum pentru 3 minute. Domnul Ig, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu n-am vorbit uh, de, nu voi vorbi despre riscuri um, din partea Africii, pentru că pentru noi acest program de finanțare nu prezintă niciun risc. Avem încredere, bineînțeles, în uh, recomandările Serviciului de Acțiune Externă și uh, această cerere de program a fost formulată încă de mult. Nu putem spune decât că punerea în aplicare foarte puțin eficientă de până acum este tocmai datorată absenței unor reguli foarte clare de aplicare și programul panafrican este de aceea o valoare adăugată foarte clară pentru parteneriatul deja existent. Finanțarea de partea Africii ar însemna, de asemenea, un pas înainte pentru punerea în aplicare a principiilor de unitate, de tratarea Africii ca o unitate. În ceea ce privește pacea și securitatea care s-au discutat înainte, acest tip de instrument este perfect pentru că aduce o valoare adăugată clară ambilor actori. Securitatea Uniunii Europene este în continuare uh, cea care creează rezultate concrete pentru că contribuie la operaționalizarea arhitecturii securității și păcii în Africa. Pentru a putea răspunde la provocările de pace și siguranță, securitate, cred că o soluție durabilă este cea de a ataca problemele la cauza lor în domeniul dezvoltării și uh, acest instrument uh, constituie, bineînțeles, și un exemplu foarte bun pentru acest tip de acțiune, pentru că se va folosi și pentru crearea de locuri de muncă și pentru infrastructura de energie care va permite uh, să îmbunătățească și migrația și ocuparea. Credem că acest program uh, a fost extrem de important și suntem uh, legați oarecum de ceea ce se întâmplă uh, în general în lume. Ceea ce se întâmplă în Africa, în Africa afectează mai ales Africa. Ceea ce se întâmplă însă și în Uniunea Europeană și în Africa afectează nu numai acești doi actori. Credem deci că acest parteneriat este o consecință naturală a situației actuale și cred că am eșuat dacă nu am pune în aplicare acest program de finanțare, care cred eu nu aduce cu sine niciun risc și care are foarte mult uh, plus valoare și care înseamnă de fapt o punere în aplicare eficientă a ceea ce s-a făcut până acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru discuția care probabil va aduce cu sine și mai multe amendamente în ceea ce privește instrumentul ICD. Trecem acum la punctul 18 și 19 de pe ordinea de zi. E vorba de regulile, normele de participare de diseminare pentru programul Cadru pentru Cercetare Orizont 2020 și uh, instituirea programului cadru pentru cercetare și uh, inovare la orizontul 2020. E vorba de două proiecte de aviz și raportor uh, pentru aviz este domnul Bill Newton Dunn. E vorba de avize pentru Comisia ITRE. primul punct, așadar cad, programul cadru pentru uh, inovare cercetare pentru 2014-2020 va aborda și regulile de participare la acest program. Iar apoi nu este nevoie probabil să vă spun și că programul Comisiei uh, se bazează pe trei componente importante. Excelența pe bază științifică, crearea unui leadership industrial și a cadrului de concurență și, o, și aducerea unui răspuns la provocările societății. Acestea sunt așadar ambițiile acestui uh, cadru, acestei norme sau program cadru și sperăm ca acesta să poată într-adevăr să-și atingă obiectivele. O să-i dau cuvântul atunci domnului raportor Newton Dunn, care ne va prezenta cele două avize. Domnule Newton Dunn, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ați spus deja destul de multe pentru mine, chiar în introducere ceea ce îmi facilitează sarcina. Sunt două aspecte pe ordinea de zi, după cum vedeți, 18 și 19 pe care le tratăm împreună. Unul se referă la orizontul 2020, deci cadrul pentru cercetare, care este punctul 19 și 18 este cel care vorbește de normele de participare la acest program. E normal să le tratăm împreună în acest context. Poate cel mai îngrijorător lucru pe care aș vrea să-l transmit colegilor este că secretariatul, în uh, înțelepciunea sa, a stabilit uh, termenul de depunere a amendamentelor mm, joi la ora 12, deci mai puțin de 48 de ore de acum. Comisia nu este foarte plină, dar uh, vă rog să aveți grijă că acesta este termenul. Fie facem o revoluție și răsturnăm regulile sau trebuie să înaintăm amendamente. Mai există și un alt motiv pentru care nu cred că e bună varianta cu rezoluția, pentru că nu suntem, de fapt, comisia care se ocupă de fond de Orizontul 2020. Programul ca atare uh, este supus unui aviz de la 12 comisii, deci de aceea acesta este calendarul foarte strâns pe care îl avem pentru depunerea amendamentelor. În ceea ce privește regulile, regulile, normele, punctul 18, sunt extrem de complexe acestea și de aceea, un um, termen foarte scurt de depunerea amendamentelor este deja este foarte întemeiat, fiind dat că program, problema este atât de complexă. Vreau doar să vă anunț aceste lucruri alarmante. În legătură cu punctul 19, propunerea de cercetare și inovare pentru Orizontul 2020, există trei obiective, excelență și știință, leadership industrial și provocări uh, societale. Iar comisia noastră, care este Comisia pentru Dezvoltare, ar trebui probabil să analizeze provocările globale pe care încercăm să le abordăm de exemplu, schimbările climatice, problemele de alimentație, resursele alimentare, așadar, și alte probleme pe care, la care trebuie să găsim soluții. Colegii care vor să înainteze amendamente, eu deja am făcut-o, am înaintat deja câteva, dar mai este timp ca să mai înaintați și dumneavoastră și să întăriți această poziție. Așadar, cine dorește să o facă, să nu ezite avem mai multe puncte de vedere pe această temă. La fel de important, în ceea ce privește normele de participare la program, eu am sugerat o serie de amendamente care să asigure cea mai largă participare posibilă la acest proiect și o diseminare cât se poate de mare a rezultatelor acestei acțiuni. Trebuie să găsim o cale, după cum știți, în schimbările climatice, transferul de tehnologie și așa mai departe pentru a găsi o soluție cât de bună. Eu cred că trebuie să îmbunătățim rolul PPP-urilor astfel încât uh, cât mai mulți uh, actori să poată participa la acest program. Dar uh, aș fi foarte recunoscător să vă pot citi amendamentele pentru ca să îmbunătățim textul. Mă refer aici și la IMM-uri uh, atunci când spun uh, îmbunătățirea cadrului. Ceea ce mă preocupă este să existe destule fonduri uh, pentru sănătate. Având în vedere creșterea numărului, creșterea demografiei în Europa, cu schimbările climatice și migrație, iar bolile tropicale care se răspândesc din ce mai mult și către Europa, cred că este extrem de important să încercăm să facem presiune asupra Comisiei pentru ca să se cheltuiască cât mai mulți bani pe sănătate. Sunt așadar multe subiecte complicate, nu avem prea mult timp să înaintăm amendamente. Deci, mă bucur foarte mult să văd ce au colegii de zis mai degrabă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Newton Dan. Și acum are cuvântul doamna Keller. Mă bucur să vă revăd în comisia noastră. Mulțumesc uh, foarte mult. Mă bucur să fiu aici din când în când. Sunt raportor din umbră pentru Verzi și mulțumesc pentru raportul dumneavoastră excelent pe care îl susținem în totalitate în această comisie. Pentru combaterea schimbărilor climatice trebuie ca țările de, în dezvolt, curs de dezvoltare să încerce să treacă de uh, stadiul uh, economiilor bazate pe emisii de carbon și să ajungă într-un stadiu mai înaintat și în ceea ce privește sănătatea. Asta este ceea ce trebuie să se întâmple atunci când vorbim de transferul de tehnologii. Uniunea Europeană și comunitatea internațională este deja, face parte din acorduri, din acordul TRIPS, de exemplu, ca un punct foarte important. Este menționat și în uh, Convenția pentru Climă, Transferul de tehnologie este așadar bine reglementat de comunitatea internațională. De multe ori se lipsește o propunere concretă despre cum să se întâmple acest lucru. Deci punerea în aplicare este lacuna acestor regulamente. Orizontul 2020 ar putea să fie o oportunitate pentru a pune tehnologia în practică dacă reușim să luăm măsurile care trebuie și înaintăm amendamentele care sperăm noi apoi vor fi acceptate de către ITRE. Salutăm uh, raportul dumneavoastră promovarea cooperării și dezvoltării noi în parteneriat cu țările în curs de dezvoltare. Voi încerca să înaintez câteva amendamente, dar vor merge în această direcție și vreau să vă spun acest lucru deja. Susțin în totalitate propunerile dumneavoastră, avem exemple concrete pentru propuneri, cum ar fi, de exemplu, un pool pentru brevete sau uh, o facilitare a licențelor în domeniul tehnologiilor uh, energiilor regenerabile. Deci câteva propuneri foarte concrete pe care le-am făcut pentru a putea să vă îmbogățim raportul și îmi pare rău, din păcate trebuie să plec foarte uh, repede pentru că în cealaltă comisie în care fac parte discutăm uh, bugetul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Keller, spune președinta. Și dau cuvântul acum Comisiei Europene, care este reprezentată de domnul John Catchton. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salutăm uh, discuția din comisie și uh, faptul că există o dimensiune internațională la inovarea socială. Este important că ea apare și în relațiile internaționale și în dezvoltare. Aș vrea să vă amintesc că cooperarea internațională este o dimensiune importantă a Orizontului 2020, programul cadru pentru cercetare și inovare, care are ca obiectiv principal încercarea unei creșteri uh, inclusive ca parte din uh, strategia de creștere Europa 2020. Suntem de acord cu multe din sentimentele exprimate în uh, analiza făcută de către dumneavoastră. Vreau să vă amintim că orizontul 2020 este cadrul în care putem să mai construim și alte aspecte mai de detaliu. Așteptăm și uh, amendamentele, știu că și provocările de societate trebuie menționate și uh, alte challenge-uri care fac parte din cooperarea internațională, care sunt exprimate în acest program, adică pachetul uh, Orizontul 2020. În cadrul acestui program specific există o secțiune care se cheamă cooperare internațională sau o secțiune care se cheamă importanța ca statele în curs de dezvoltare să stabilească exemple, pune practici și alte aspecte, cum ar fi parteneriatele între țările europene și bolile rare sau alte probleme care țin de schimbările climatice. Toate aspectele acestea au fost menționate deja. Comentariu cu privire la accesul uh, deschis care se bazează pe uh, rețeaua uh, pe care o construim și uh, a programul cadru 7 de cercetare. Apoi diferențele dintre publicațiile științifice, care ar fi de asemenea o problemă de discutat, tot în legătură cu open access-ul, și uh, datele pentru cercetare. În ceea ce privește cele din urmă, accesul la date nu trebuie să submineze participarea IMM-urilor la acest proces. Mă refer aici la protejarea drepturilor private, a proprietății intelectuale și a intereselor comerciale. Iar apoi, în final, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia dorește să publice o comunicare, îmi cer scuze, cu privire la cooperarea internațională în domeniul inovării sociale, care se va gândi, care va include și importanța cooperării internaționale pentru dezvoltare, felul în care cooperarea poate să se desfășoare cât mai bine în cadrul relațiilor, de, în cadrul programelor de dezvoltare și vom încerca să publicăm așa, dar așa să comunicare anul acesta. Și acum îi vă da cuvântul colegei mele, care va vorbi despre colegului meu care va vorbi despre aspectele juridice. Mulțumesc, John. Este într-adevăr numai un detaliu despre care vreau să vă vorbesc. Am constatat că în ceea ce privește regulile de participare, așa numitele parteneriate public-private și public-public au uh, devenit mai frecvente, trebuie permise acestea doar că în regulile de participare nu ar trebui să apară acest criteriu, ci mai degrabă în regulamentul pentru orizontul 2020. Așa cum am spus-o și în alte ocazii, e o chestiune foarte tehnică și pe care am putea să o explicăm în altă ocazie. Mulțumesc, spune doamna președinte, și dau cuvântul din nou în final domnului Newton Dan. Mulțumesc! Văd că suntem, de fapt, uh, de acord cu ceea ce ați spus înainte, suntem de acord și noi. În ceea ce privește normele, da, poate că ați putea să ne trimiteți un e-mail sau să-mi trimiteți mie un e-mail pentru ca să ne explicați de ce acolo ar trebui să se regățească aceste norme eventual uh, să încercăm să explicăm comisiei, pentru că noi nu explicăm această diferență, nu înțelegem această diferență tehnică și eventual ați putea dumneavoastră să mi-o explicitați pe uh, e-mail. Mulțumesc. Da. Vă amintesc că, uh, că dat, termenul de depunere a amendamentelor este 12 iulie la ora 12. Vom vota acest aviz în prima noastră reuniune din septembrie, pe 3 septembrie. Trecem acum la următorul punct, punctul 20 de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu privire la proiectul de raport cu privire la activitatea adunării parlamentare paritare APP și ACPUE. Este un raport al domnului Norbert Neuser. E vorba de raportul anual care a fost redactat de colegul nostru Neuser care este membru în uh, adunarea parlamentară paritară. În 2011, APP-ul și-a continuat activitățile cu două plenare și reuniuni de comisii permanente, dar se regretă diminuarea evidentă a participării membrilor europeni la aceste reuniuni. Acesta a fost un fapt criticat de către membrii ACP și de către secretariat. Aș vrea să dau cuvântul acum domnului Noizer, care ne va putea prezenta situația și ne va putea prezenta și raportul său, bineînțeles. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Astăzi, în legătură cu activitățile adunării parlamentare paritare ACP Uniunea Europeană, avem prima dezbatere, primul schimb de opinii, în clipa de față, fără a dispune de documente. Cea de-a doua dezbatere va avea loc pe 3 septembrie, imediat după vacanță, iar termenul de depunere a amendamentelor este deja 4 septembrie. Deci cei care doresc să înainteze amendamente trebuie să fie foarte harnici după vacanță. După cum ați spus, anul trecut Adunarea parlamentară paritară a avut loc de două ori, ultima în mai uh, Uh, anul trecut la Budapesta și cea de anterioară în noiembrie 2011 în Lomé, la Togo. Am uh, adoptat 10 rezoluții și două declarații și în plus biroul uh, ACP Uniunea Europeană a trimis o misiune fact-finding în Timorul de Est. Um, iar comisarul andris Piebalgs uh, ne-a spus că ia foarte în serios activitatea acestei adunări parlamentare uh, paritare, a participat la toate reuniunile și cred că ar putea să fie o bună sugestie și pentru reprezentanții uh, Serviciului de Acțiune Externă și ne-ar bucura foarte mult dacă doamna Ashton ar putea să participe la o asemenea reuniune odată. dată. Dumneavoastră, doamnă președintă, ați regretat că participarea eurodeputaților uh, la întrunirea Comisiei la Bruxelles a fost foarte mică și, de altfel, și ACP-ul, din acest punct de vedere, ne-a criticat. Dar Asta se datora uh, faptului că, um, în paralel cu reuniunile delegației ACP Uniunea Europeană, au loc și alte uh, reuniuni. A fost o coliziune de planificare, iar uh, în ședința din septembrie vom propune să modificăm procedurile, să ne întâlnim Uh, joi după amiază și eventual și uh, vinerea pentru ca să nu mai existe această coliziune cu activitatea altor comisii. Să vedem în cazul acesta dacă activitatea eurodeputaților va putea să fie îmbunătățită. În ce privește metodele de lucru în cadrul adunării parlamentare paritare, um, am putut spune că ne-am încetat activitatea. Rostul era să consolidăm activitatea, să transformăm procedura în, într-una mai utilă. Nu toate metodele stabilite au putut fi aplicate în anul 2011, așa că încă ne-a rămas un mare volum de muncă de desfășurat. În ce privește diversele rezoluții care au fost adoptate, nu vreau să intru în amănunte. Cred că este mai important Uh, să promovăm filozofia uh, relației ACP-UE într-o uh, manieră mai pregnantă, pentru că această adunare comună ACP-Uniunea Europeană constituie un foarte bun model al dialogului nord-sud are loc un bun schimb de opinii cu partenerii din partea statelor ACP și pot fi adoptate și poziții comune. Important este și ca societatea civilă din nord și din sud să fie uh, implicate, să ascultăm care sunt problemele locale și cred că principial dialogul dintre Uniunea Europeană și uh, deputații din statele ACP constituie un instrument foarte bun, nu doar pentru promovarea unor poziții comune, ci și pentru mai bună înțelegere a părții partenere. Uh, și în ce privește primăvara arabă, care a fost discutată în anul 2011 în ambele adunări plenare, este un bun exemplu. Chiar dacă între poziția Uniunii Europene și a statelor ACP există câteodată diferențe foarte mari de opinii, ședințele, fie că sunt unele formale, fie că sunt unele informale, sunt foarte importante și uh, este important ca deputații ACP, în cadrul acestor reuniuni, să poată să acționeze după proceduri democratice, să le valorifice, iar noi, de asemenea, să ă, putem atrage atenția asupra unor situații nedemocratice de încălcare a anumitor ă, reguli democratice ă, în statele ACP, deci să putem reacționa la ele și asta uh, având uh, tot timpul în vedere valorile europene. Anul trecut am vorbit despre susținerea bugetară, despre poluarea apei în țările în curs de dezvoltare, despre problemele din uh, Cote d'Ivoire, despre combaterea uh, HIV, de asemenea ă, problemele legate de îndatorările foarte mari ale statelor, de asemenea probleme ale persoanelor cu dizabilități în țările în curs de dezvoltare, problemele din cornul Africii și situația legată de securitatea din Somalia și multe alte aspecte. Mulțumesc foarte mult! Merci. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Domnul Rosa. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Având în vedere că este un prim schimb de opinie, aș dori să îi mulțumesc domnului Noiser pentru cuvintele sale cu privire la comisarul Pibalgs. El subliniază și dorește foarte mult să participe la toate uh, adunările parlamentare paritare. Este vorba despre uh, întrunirile a două instanțe foarte democratice. Cel mai probabil, după cum s-a întâmplat și în trecut, va avea loc o selecție orientată în principal asupra dezvoltărilor pe viitor. Sub aceste aspecte ar trebui să ne concentrăm, să se concentreze Parlamentul, probabil, este adevărat că s-a inovat foarte mult în ceea ce privește metodologia și uh, lucrările. Ceea ce este mai important la nivelul adunării parlamentare paritare este să se identifice provocările comune, să se crească dimensiunea politică prin identificarea soluțiilor comune la unele problematici, nu doar uh, probleme pe care le are doar ACP-ul sau probleme pe care le poate rezolva doar UE-ul. Aici este vorba, de exemplu, despre chestiunea schimbărilor climatice sau marile conferințe internaționale. Știți că se face la nivelul ONU o revizuire a obiectivelor um, de dezvoltare a, a, pentru mileniu și rolul ACP în cadrul tratatului de la Lisabona, în rolul obiectivelor Lisabona pot, poate fi crescut dinamica ACP-ului, s-a concentrat întotdeauna pe o dimensiune bruxeleză, dacă mă pot exprima așa, a relației și nu a mers niciodată mai departe. Care însă este relația între ACP și grupul 77? Care este relația între ACP și alte organisme internaționale? Uneori se concentrează prea mult pe acordurile la Cotonou Cred că aici avem o primă chestiune la care putem reflecta. În 2011 s-au dat rezoluții foarte importante în acest sens, care, aveau, a, care au avut un rol de a, care a avut rolul de a pune în perspectivă chestiunile. Iată așadar că parlamentarii noștri ar putea avea astfel ceva mai multe motive să dorească să participe la adunările parlamentare paritare a CPUE. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc. Mai doresc și alții să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dau din nou cuvântul domnului Noizer. Nu am terminat în acest caz această, acest prim schimb de opinii cu privire la acest subiect veți putea să depuneți amendamente până pe 5 septembrie la ora 12. Votul va avea loc pe 18 septembrie. Eh, le Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu ministrul afacerilor externe din Cipru, doamna Cozacu Marculis. Suntem uh, în avans în uh, ceea ce privește ordinea de zi, așa că voi suspenda ședința timp de 10 minute. Nous allons recommencer, vous... Reîncepem ședința, vă rog să luați loc. Avem plăcerea de a ura bun venit doamnei doctor Cozacu Marculis, ministrul afacerilor externe din Cipru. Dumnezeu ne va prezenta prioritățile președinției cipriote în ceea ce privește ajutorul umanitar. În primul rând, dorim să vă mulțumim, stimată doamnă Cozacu Marculis, pentru disponibilitatea dumneavoastră. Deja ne bucurăm de excelenta cooperare care s-a stabilit în ultimele luni între Parlamentul European și președinția Ciprului. Această cooperare se înscrie în totalitate în cadrul legislativ și interinstituțional care a intrat în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona. În domeniul ajutorului umanitar există câteva provocări foarte concrete pe care vă, la care va trebui să facem față în următoarele luni, începând cu Convenția pentru Asistență Alimentară renegociată până la negocierile vis-a-vis -vis de cadrul legislativ pentru viitorul Corp uh, European de Ajutor Umanitar Voluntar și de asemenea cu privire la noul mecanism de protecție civilă din Uniune. Vom uh, fi de asemenea foarte interesați de ce credeți cu privire la criza politică și umanitară actuală din Siria, o țară din punct de vedere geografic foarte apropiată de țara dumneavoastră. Subliniez faptul că schimbul nostru de opinii se va referi în mod exclusiv la domeniul ajutorului umanitar în cadrul președinției um, cipriote. Toate chestiunile care vizează domeniul mai uh, extins al cooperării sau al dezvoltării vor putea fi adresate fie cu uh, ocazia unui dialog structural cu domnul comisar Peebles sau cu ocazia unui schimb de opinii anual împreună cu doamna Catherine Ashton, înalt reprezentant al Uniunii pentru, politice, pentru afaceri externe și pentru politică de securitate, precum și vicepreședinte al Comisiei Europene. Doamne ministru, aveți cuvântul timp de 20 de minute. Doamnă președintă, onorabili membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere și o onoare pentru mine să am oportunitatea să vă vorbesc, să vorbesc în fața acestei comisii și să discut cu dumneavoastră cu privire la acest dosar foarte important care vizează ajutorul umanitar. Uniunea Europeană, instituțiile sale și statele sale membre reprezintă un lider mondial în cooperarea pentru dezvoltare și asistența umanitară, ajutorul umanitar și este de asemenea cel mai mare donator din lume. Ciprul este un stat membru nou și un donator de talie modestă, dar deoarece noi am primit ajutor în trecutul nu foarte îndepărtat, noi recunoaștem importanța ajutorului pentru dezvoltare și uh, ajutorului umanitar. Ciprul a, și-a asumat președinția într-o situație dificilă, într-un moment în care bugetele pentru ajutor umanitar și pentru dezvoltare ale statelor membre se află sub uh, foarte mare presiune din partea crizei economice globale. Credem însă că Uniunea Europeană trebuie să mențină și să consolideze poziția sa de lider mondial, ocupându-se de uh, multiplele provocări umanitare cu care ne confruntăm. Este o provocare pentru Cipru să continuăm președinția uh, pe care am preluat-o de la danezi. Aș dori să îi felicit pe colegii danezi pentru munca excepțională pe care au depus-o în timpul președinției lor, inclusiv în, în uh, ceea ce privește ajutorul umanitar și pentru dezvoltare. Ne vom da silința să le continuăm munca importantă în această zonă. Voi începe printr-un uh, rezumat al uh, programului de lucru al președinției cipriote în zona ajutorului umanitar. Apoi mă voi concentra pe cele două provocări umanitare din Africa, provocări recurente, provocări recurente din Sahel și din Cornul Africii, la care trebuie să se refere și Europa. În acest context, președinția cipriotă se va ocupa de următoarele probleme și proiecte în ceea ce privește agenda umanitară. Corpul European de Ajutor Umanitar Voluntar. Sunt de asemenea părere cu comisarul Georgeva când spune că aici este vorba de mai mult decât ajutor umanitar. Este vorba de exprimarea concretă a alinierii Europei, Europei cu una dintre cele mai fundamentale valori, valoarea pe care o reprezintă solidaritatea. Solidaritatea este un principiu de bază al Uniunii Europene și este de asemenea unul dintre elementele esențiale dintre prioritățile președinției cipriote în Consiliul de Ministri. Și noi credem că în aceste vremuri de restriște, când uh, sunt din ce în ce mai multe dezastre și conflicte, instituirea unui corp european de ajutor umanitar voluntar va crea platforma potrivită care le va permite tinerilor europeni să dea dovadă de solidaritate față de oamenii care au nevoie de aceasta din întreaga lume. După cum știți, munca la acest corp de ajutor umanitar voluntar progresează într-un ritm satisfăcător. Știm că Parlamentul European este interesat de acest proiect și are un rol foarte important de jucat în rezultatul final. Președinția cipriotă se sprijină pe sprijinul dumneavoastră pentru a, a institui corpul de ajutor umanitar la începutul toamnei. În ceea ce privește Convenția pentru ajutor alimentar, după cum a notat și comisarul Georgeva, Uniunea Europeană a fost motorul care a dus la reînnoirea um, Convenției pentru ajutor alimentar din 1999. Mm, principalul scop al renegocierii a fost ca aceasta, să, ca această convenție să devină mai concentrată pe nevoi și să se folosească de unelte, de instrumente mai moderne, de bani numerari și de vouchere. Noua convenție ne va ajuta să îi ajutăm pe cei mai vulnerabili într-o metodă mai eficientă. Scopul comun al statelor membre și al instituțiilor ar trebui să fie ratificarea cât mai timpurie a acestei noi convenții și acest lucru ar reprezenta un semnal foarte puternic față de comunitatea internațională și față de partenerii noștri în ceea ce privește angajamentul nostru continuu față de siguranța alimentară. Președinția cipriotă va coopera îndeaproape cu dumneavoastră pentru a atinge acest scop comun. Apoi, implementarea Consensul European cu privire la ajutorul umanitar și a planului de acțiune. Revizuirea intermediară a consensului umanitar și a planului de acțiune este un proces pe care îl urmărim cu toții foarte îndeaproape. În acest context, raportul din proprie inițiativă a doamnei Strifler din, ace- din această comisie, care a fost uh, adoptat în ianuarie 2011 în plenară, a fost foarte util. Președinția daneză a continuat discuțiile cu privire la implementarea revi, uh, reviziei uh, intermediare și a planului de acțiune pe baza concluziilor Consiliului din mai anul trecut, în cadrul grupului de lucru pentru ajutor umanitar și pentru um, ajutor alimentar. Președinția da, uh, cipriotă va continua munca foarte bună care a fost uh, depusă alături, uh, care a fost depusă de partenerii polonezi și danezi. Apoi, crearea unei legături între, unei legături între ajutor, reabilitare și dezvoltare. Europa face eforturi pentru a reduce suferința milioanelor de oameni care suferă de pe urma foametei și a malnutriței, inclusiv copii, după cum a spus și, după cum a spus și comisarul Georgeva, Ajutorul umanitar este doar un bandaj aplicat un, unei răni foarte adânci. Poate oferi oarecare uh, soluție de moment, însă nu reprezintă o soluție pe termen lung. Pentru a preveni uh, situații de foamete pe viitor și pentru a crește rezistența în uh, rândul comunităților locale, trebuie să combinăm răspunsul umanitar pe termen scurt cu sprijin pe termen lung pentru creșterea rezistenței. Uniunea Europeană recunoaște faptul că abordarea stop and go nu poate fi eficientă. Justificarea principală pentru crearea unei legături între uh, ajutor, reabilitare și dezvoltare și pentru întărirea rezistenței unei țări în fața unor dezastre ambientale sau antropice, acest, toate acestea sunt uh, de bun simț. Ajutorul mai bun poate contribui la dezvoltare și reabilitarea mai bună poate să ușureze tranziția dintre cele două. Politica europeană de a crea o legătură între toate aceste elemente este bine uh, stabilită și alături de eforturile comisarilor Georgeva și Pibals începe să um, dea rezultate încurajatoare. Președinția cipriotă va continua să consolideze legăturile eficiente între ajutorul uh, umanitar și de dezvoltare în crizele în desfășurare și în situațiile post-conflict. Apoi, aș dori să vorbesc despre alte urgențe umanitare. Acum aș dori să vă vorbesc despre două astfel de situații care apar în mod recurent situațiile din uh, Sahel și din cornul Africe, Africii. Aceste crize demonstrează că există o nevoie pentru a uh, adresa problemele mai profunde ale, in, ale insecurității alimentare, ale rezistenței în aceste zone. În primul rând, Sahelul. După cum știm cu toții, ploile sporadice, recoltele slabe și creșterea prețurilor alimentelor, precum și conflictele locale, au uh, crescut insecuritatea alimentară cronică din țările Sahelului. Aș dori să felicit comisarii, să-i felicit pe comisarii Georgeva și Pibals pentru inițiativa lor uh, recentă, care s-a concretizat printr-o întâlnire la nivel înalt cu privire la criza foametei din Sahel în Bruxelles. 18 milioane de oameni se află în pericolul de a muri de foame în Sahel de pe urma foametei. A fost foarte încurajator să vedem atât de mulți reprezentanți ai țărilor din Sahel, ai Parlamentului European și ai comunității internaționale la respectiva întâlnire la nivel înalt. Uniunea Europeană este un lider în uh, acordarea de ajutoare umanitare și pentru dezvoltare la nivel global, inclusiv în ceea ce privește această criză a foametei din Sahel. Este extrem de important să rezolvăm această problemă. Comisia Europeană a crescut fondurile din, pentru Sahel cu 40 de milioane de euro și s-a ajuns la suma totală de 337 de milioane de euro în acest an. După cum au subliniat și comisarii Georgeva și Pibalx, este foarte important să ne ocupăm de de cauzele mai profunde ale acestei situații. Trebuie să creștem rezistența acestor țări, în așa fel încât ele să se poată pregăti mai bine și să prevină aceste crize, nu doar să le rezolve, să, le, să reacționeze la ele. Cu participarea activă a tuturor, păr- a tuturor părților interesate, noi ne așteptăm să um, punem în aplicare parteneriatul AGIR lansat de către UE. Creșterea rezistenței și crearea unei legături între uh, reabilitare și dezvoltare sunt o parte importantă din dosarul pentru ajutor umanitar în cadrul președinției cipriote. Noi nu ne dedicăm doar ajutorii, doar ajutorării populațiilor din Sahel, să treacă de această criză. Noi dorim de asemenea să-i ajutăm să evite astfel de crize pe viitor. Noi dorim să distrugem acest cer vicios al uh, foametei. Pentru a realiza acest lucru trebuie să identificăm sinergiile între ajutorul umanitar, ajutorul pentru dezvoltare și răspunsul la criză. Apoi, inițiativa SHARE, adică inițiativa din Cornul Africii. Cu toții știm care sunt problemele uh, umanitare, de dezvoltare și de securitate, care caracterizează în, de manieră aproape permanentă țările din cornul Africii. Trebuie să continuăm să ne mărim eforturile pentru a distruge și acest cerc vicios și să consolidăm rezistența țărilor, în așa fel încât acestea să facă față mai bine calamităților viitoare. Uniunea Europeană a alocat recent 250 de milioane de euro um, pentru îmbunătățirea siguranței alimentare și, uh, siguranțe, și pregătirii împotriva dezastrelor în Cornul Africii. Inițiativa SHARE are ca scop ajutarea comunităților locale într ajutorarea lor pentru a își reveni mai repede de pe urma secetelor și de pe urma altor dezastre. Lansarea inițiativei SHARE a constituit un pas foarte important în direcția corectă și suntem deja în măsură să constatăm o diferență pe teren. Președinția cipriotă va continua să crească, uh, să întreprindă acțiuni pentru creșterea uh, rezistenței, mai ales în zonele predispuse secetei. Aș dori să spun în încheiere că președinția cipriotă va organiza un simpozion cu privire la chestiunile umanitare în noiembrie, în Cipru. Aici va exista o componentă la nivel înalt. Dorim să îi aducem împreună pe, uh, pe cei care se ocupă de politici și societatea civilă. Dorim să ne ocupăm și de um, rezistența în domeniul și în domeniul uh, siguranței alimentare. În încheiere, aș dori să asigur membrii onoratei Comisii pentru Dezvoltare că noi vom face tot ce vom putea pentru a continua munca excelentă care a fost deja depusă de către partenerii noștri în treca prezidențială, Polonia și Danemarca. Aș dori să repet faptul că Dorim să cooperăm îndeaproape cu Parlamentul European și cu Comisia DEVE pentru a avansa în agenda noastră europeană și în agenda noastră pentru ajutor umanitar. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru atenție. Vă mulțumesc, onorați membri. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Dau acum cuvântul domnului Gay Mitchell. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur foarte mult să vă văd aici atât de vreme în cadrul președinției dumneavoastră. Mă întreb dacă ați putea să ne spuneți mai multe despre planurile dumneavoastră în ceea ce privește organizarea conferinței din noiembrie din Cipru, n-am înțeles prea bine despre ce este vorba. Trebuie să încercăm să ne definim priorități în, pentru această legislatură și pentru următoarea. Problema este că dacă avem prea multe priorități, nu facem nimic. Atunci trebuie să alegem dintre acestea câteva mai importante ca să putem avansa. Aș dori să vă sugerez următorul lucru. La, în cap de listă să fie coerența politicilor. Este nevoie de mai multă coordonare între Uniune și statele membre. Ați vorbit despre Haiti. Nu am cifrele la dispoziție, dar este ușor de obținut. Dar sunt ușor de obținut de la ONU. Au murit sute de oameni, mor sute de oameni în uh, fiecare an din cauza dezastrelor ambientale. Oamenii în Haiti însă construiesc uh, case în zone care pur și simplu nu sunt sigure. Aș dori să vă rog să luați în considerare poli- coerența politică și aș dori ca acestea să beneficieze de prioritate în timpul președinției dumneavoastră. Aș dori să aduceți uh, această problemă în atenția Comisiei. Aș dori să mă refer și la IMM-uri și la drepturile de proprietate, drepturile copiilor și mai departe. În timpul acestei legislaturi aș dori să se Uh, continue și pe aceste dosare. Puteți înregistra progrese. Doamnă ministru, aș dori să vă întreb așadar ce se va întâmpla în Cipru în noiembrie și vom putea atunci să avansăm astfel de dosare și să cristalizăm anumite priorități în aceste sensuri. Vă mulțumesc. Domnul Görens are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să fac două observații. În primul rând, doresc să mulțumesc reprezentantei Ciprului, președintă în exercițiu a Consiliului, pentru faptul că ni s-a adresat în această comisie. Este pentru prima dată că țara dumneavoastră își asumă această responsabilitate. Vă doresc mult succes. Și în ce privește expunerea dumneavoastră, problematica este foarte importantă, ajutorul de urgență, ajutorul umanitar constituie o prioritate. Deci, um, pentru comisia noastră este uh, un, o temă în centrul atenției. Domnul Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte important ca um, uh, și comisarii Gheorghev și Pibalx au organizat uh, această întâlnire la Bruxelles privind Sahelul, pentru că trebuie să ajungă la o abordare comună în ce privește insecuritatea alimentară din zona Sahelului. Uh, și pentru a încerca să prevină împreună ca asemenea situații să se repete. Se dorește colaborarea cu tot, toate statele și organismele donatoare. Este vorba despre cheltuirea unei sume uh, considerabile uh, în Sahel Totuși există un număr mare de copii care au murit în urma malnutriției. Anul acesta este vorba de 300 de mii de copii. Deci toate acțiunile decisive care s-au luat nu au putut să prevină uh, producerea unor asemenea dezastre. Mi se pare că abordarea actuală pentru acțiuni de combatere este foarte binevenită. Vă mulțumesc că ați venit atât de repede în mijlocul nostru. Este o problemă între politicile de dezvoltare și acțiunile pe plan umanitar, o problemă cât se poate de concretă în ce privește posibilitatea de accesare a fondurilor, pentru că în probleme umanitare fondurile trebuie să fie deblocate cât mai repede posibil pentru a veni în întâmpinarea celor care au nevoie de bani. Politicile de dezvoltare necesită un timp mai îndelungat. Iar la fața locului aceasta este o problemă și noi ne-am adresat cu această problemă uh, diverselor uh, personalități, diversilor oficiali. Și uh, credem că încă nu s-a găsit o rezolvare. Eu cred că ar trebui să stabiliți această prioritate în președinția dumneavoastră ca deblocarea fondurilor în acțiuni umanitare ar putea să sporească legătura între dezvoltare și uh, rezolvarea de urgență a unor situații grave. Iar această legătură trebuie să devină realitate. O altă chestiune este legată de uh, populația din zonele care uh, au fost lovite de dezastre naturale aici trebuie să existe o politică de respect față de populația locală. Dacă în Etiopia guvernul eh, nu respectă pe cei din sud-estul Etiopiei, atunci cred că eh, nu se eh, va putea găsi o soluție adecvată pentru Uh, această populație, deși este vorba despre o populație care are o contribuție esențială în, în producerea de hrană, care ar putea să fie în beneficiul inclusiv a zonei Sahelului. Deci este important și cum se acționează în capitale și nu doar în, în, uh, în Nairobi, de pildă, de asemenea. Deci trebuie să uh, Uh, creăm garanția ca populațiile să fie respectate în dreptul lor de a putea să-și continue viața și cultura a, în locul în care doresc să o facă pentru că există și o idee arogantă a populației urbane din capitală că ar trebui de fapt ca și sătenii să își modernizeze stilul de viață în direcția unui stil urban și nu cred că este soluția corectă. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Și acum îmi permit și eu să am o scurtă intervenție. Am urmărit cu atenție prioritățile pe care dumneavoastră le stabiliți în ce privește ajutorul umanitar. În ce privește proiectul de buget pentru 2013 și în perioada plurianuală care urmează, am înțeles că bugetul pentru ajutor umanitar este redus, inclusiv alocațiile pentru Palestina au fost reduse. Deci, Parlamentul a încercat să remedieze această ă, abordare și doresc să vă atrag atenția asupra importanței ajutorului umanitar. Ne, nevoile ă, sunt în creștere, fie că este vorba despre catastrofe naturale, fie de alt tip de situații de urgență. Dau cuvântul acum domnului Teocarus. domnule Teoharus, mulțumesc, doamnă președintă. Și aș vrea să îi spun și eu bun venit doamnei ministru pentru afaceri externe a Ciprului. O cunosc din perioada în care era studentă am luptat împreună pentru democrație în țara noastră. A uh, luptat pentru democrația din Grecia într-un moment în care situația era foarte dificilă. Era greu să um, îți pui opinia. Doamna ministru a fost foarte modestă în prezentarea uh, proiectelor, dar cred că trebuie să menționăm o problemă. Ciprul este singura țară printre uh, noile state membre ale Uniunii uh, Europene unde uh, PIB-ul permite totuși o contribuție pentru asistență umanitară. În ciuda faptului că o treime din din uh, suprafața Ciprului este sub ocupație și că există o populație care trăiește în uh, tabere ale refugiaților. Totuși, noi suntem singura țară dintre noile state membre care am trimis un ajutor în, uh, sub formă alimentară. Am uh, ajutat i-am ajutat pe cei care trebuie să facă față deșertificării, problemelor legate de schimbările de mediu și uh, am trimis experți în țările uh, unde populația suferă, am acordat burse pentru uh, tinere care doresc să devină infirmiere, pentru ca ele să poată să exercite după aceea această profesie, să vină în ajutorul concetățenilor. Deci, aceast, și în ce privește criza umanitară din Liban, am încercat să avem o contribuție uh, pentru rezolvarea problemelor în 2006 uh, în Liban. Sunt de acord cu doamna ministru, pentru perioada următoare, 2013-2020, va fi nevoie de uh, un buget adecvat astfel încât să ne putem atinge uh, obiectivele. Sigur că trebuie să evităm risipa, aspecte de fraudare, de corupție, dar trebuie să ne concentrăm eforturile în favoarea ajutorului umanitar și toate organizațiile implicate, guvernamentale și ONG-urile trebuie să-și coordoneze activitatea, să colaboreze pentru a evita efectele negative. Și aș vrea să pun o întrebare, doamne ministru. Vreau să știu dacă vom putea susține eforturile acestei echipe speciale implicate în acordarea ajutorului umanitar. Există un corp de voluntari pe care doamna uh, georgieva îl susține. dar trebuie să le permitem să acționeze imediat, la 24 de ore după ce o catastrofă se produce. Și uh, asta prin organizând două, trei centre de acordare de asistență și sigur că nu putem uh, din uh, orice uh, colț al Europei să acționăm indiferent unde în, pe mapamont, dar trebuie toți să încerce să aibă o contribuție în acest sens. După aceea ați propus ca o parte din Uh, uh, beneficiile pe care Cipru le va înregistra prin exportul de uh, gaze să poată fi pus la dispoziție sub formă de ajutor pentru țările în curs de dezvoltare. Este adevărat? Doamna Strifler, mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, aș vrea să-mi cer scuze mai întâi pentru întârziere, pentru că am avut voturi în alte comisie care au depășit cu o oră. Nu am putut să plec, din păcate, și sper că colegii să mă informeze despre ceea ce s-a spus până acum. Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu uh, acordul voluntar. Cred că există câteva reticențe în Consiliu. Vreau să știu care este intenția dumneavoastră în ceea ce privește gestiunea acestei probleme și care este părerea dumneavoastră despre acest aspect. După cum a spus și doamna Teocarus înainte, vreau să subliniez angajamentul Ciprului și uh, sper ca președinția dumneavoastră să ne ajute să dăm un exemplu bun altor țări care se află și ele în dificultate și care ar putea face poate mai mult. Deci întrebarea mea se referă așadar la Corpul Voluntar de Protecție Civilă. Mulțumesc, domnul Noizar, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Sunt foarte convins și eu că Ciprul va juca un rol foarte important la ajutorul umanitar. Aveți avantajul că sunteți foarte aproape de conflictele din uh, Orientul Mijlociu și că astfel uh, simțiți mai bine care sunt problemele în aceste uh, conflicte, pentru că le simțiți deja de mai multe generații și în Cipru. Doamna președinte a prezentat și tema Palestina și uh, abordarea inovatoare care este necesară. Mă gândesc mai ales la fâșia Gaza, care este foarte aproape de dumneavoastră, unde situația se înrăutățește din an în an. O regiune care putea să fie autonomă acum câtva timp este acum dependentă de importurile de alimente ale ONU și cred că avem o șansă foarte mare ca în cadrul președinției Ciprului, împreună cu doamna Ashton și cu Quartetul pentru Orientul Mijlociu, să acționăm pentru ca să îmbunătățim situația, mai ales în Fâșia Gaza. Ma la parole a Madame Papadopoulou. Îi dau cuvântul acum doamnei Papadopoulou. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea și eu să o salut pe doamna ministru al afacerilor externe din Cipru. Știu că este o zi foarte dificilă astăzi pentru că am avut voturi foarte multe. Din păcate nu am putut uh, să fiu aici de la începutul prezentării dumneavoastră. Întrebările mele se concentrează pe două puncte. Acum câtva timp am discutat uh, la Comisia FEM despre un aviz care se referea mai ales la Comisia pentru Dezvoltare și ni s-a spus că există un procent foarte mare de mortalitate infantilă și uh, maternă. Pe lângă problemele umanitare pe care le au femeile în aceste țări, dar și copiii, vedem deci că trebuie să facem ceva și pentru ca să protejăm aceste femei pentru ca ele să primească ajutor de urgență, de îngrijire de urgență, pentru a încerca să reducem această mortalitate a mamelor și a copiilor. Aș fi vrut să spun de asemenea că există multe femei în țările în curs de dezvoltare care nu au uh, informațiile de bază în ceea ce privește sănătatea reproductivă și foarte des acestea sunt victime pentru că se încalcă drepturile omului uh, fără nicio problemă și ele sunt obligate să se căsătorească la o vârstă foarte fragedă sau uh, sunt supuse mutilărilor. Toate acestea decurg uh, din violența foarte frecventă care este de asemenea datorată inegalităților între femei și bărbați. Comisia FEM a înaintat de aceea un aviz pentru Comisia DEVE și am cerut ca în cadrul Uniunii Europene să se pună acest punct pe agenda prioritară. Am cerut de asemenea să se întâmple ceva pentru ca să se înceteze cu impunitatea aceasta uh, din partea celor care perpetuează astfel de acțiuni împotriva femeilor în țările în curs de dezvoltare. Trebuie de asemenea ca femeile să obțină suficiente informații și să-și cunoască drepturile bine. Aș fi vrut să știu dacă în cadrul președinției cipriote am putea să exercităm uh, presiunea asupra celorlalte state membre pentru ca aceasta să devină o prioritate a Uniunii în cadrul ajutării pentru dezvoltare, cred că este esențial să încetăm impunitatea celor care violează, încalcă drepturile omului. Acum, în ceea ce privește strategia Ciprului, Ciprul este punctul cel mai sudic al Uniunii Europene și este foarte aproape de țările din Orientul Mijlociu. Ciprul are așadar o tradiție de ajutor umanitar și foarte des când îi ascultăm pe unii colegi uh, care vorbesc uh, de sus uh, despre președinția cipriotă, spunând că un, o țară atât de mică nu poate practic să-și asume acest rol de, și o țară care este în același timp ocupată nu poate să-și asume acest rol. Eu aș vrea să spun că noi am arătat că avem ce să oferim în ceea ce privește ajutorul umanitar în ultimii ani. Și mă întreb de aceea dacă am putea să stabilim o agenție europeană în Cipru, tocmai din cauza proximității noastre cu toate țările care au astfel de probleme. Aceste agenție ar putea eventual să se ocupe de ajutorul umanitar și de toate tipurile de ajutor pentru ca aceste, acest expert să poată să susțină uh, țările noastre în cazul, țările respective în caz de catastrofă naturală. Mulțumesc! voi da acum cuvântul doamnei ministru pentru ca să ne răspundă la întrebările pe care le-au pus uh, europarlamentarii din această comisie. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să spun câteva cuvinte despre simpozionul internațional pe care l-am avut uh, la Nicoția pe 23 uh, uh, iunie, 23 noiembrie 2011 și în care s-a discutat despre cadrul până în 2015. Acesta a fost organizat de o platformă de ONG-uri din Cipru care se ocupă de dezvoltare. Aș fi vrut să specific și faptul că a fost vorba de o platformă de ONG-uri uh, cipriote um, și a ciprioților turci și greci. Salutăm uh, faptul că Comisia și Ministerul Afacerilor Externe din Cipru a patronat acest eveniment. În cadrul inițiativelor uh, globale pentru un nou cadru de dezvoltare anul, um, mondial după obiectivele de dezvoltare ale mileniului, Ciprul a um, creat un task force care să discute până dincolo de 2015 agendele importante legate de obiectivele de dezvoltare ale mileniului și aceasta va fi una din uh, punctele, unul din punctele principale ale președinției noastre. Am decis să organizăm un simpozion uh, internațional în legătură cu dezbaterea internațională în decembrie 2012, care să aibă scopul de a trage concluziile din deliberările naționale și de a stabili o poziție a um, societății civile după discuția în platforma ONG-urilor. Această conferință va avea participanți din Europa, dar și din uh, toată lumea atât din partea societății civile, cât și din partea actorilor decizionali. Ciprul nu va fi gazda acestor zile internaționale pentru dezvoltare. Acest uh, eveniment va încerca să umple lacunele unui eveniment foarte important în legătură cu dezvoltarea care va avea loc în timpul președinției. Acest eveniment de două zile va uh, concentra povești de succes, rapoarte și va sublinia pentru a crea un cadru a, cel mai eficient posibil pentru a combate sărăcia. Pentru a lega acest eveniment de zilele de dezvoltare internaționale din, uh, europene din Bruxelles, am hotărât să stabilim ca uh, o temă principală a simpozionului securitatea alimentară. Grupul uh, interactiv de lucru va explora așadar diferite alternative posibile și va face recomandări pentru comunitatea internațională. În ceea ce privește coerența politică pentru strategiile în acest domeniu de dezvoltare, cred că este foarte important ca uh, cooperarea între statele membre să funcționeze bine, dar și ca aceste aspecte să fie discutate și cu Comisia și la prima ocazie pe care o voi avea, voi discuta aceste probleme cu comisarul Pibalsk. Am avut deja câteva discuții cu dumnealui în ceea ce privește președinția Ciprului și uh, pot să vă asigur că împreună cu Comisia vom uh, ști să arătăm importanța ajutorului umanitar în general în lume și uh, ajutorării societății în general pentru a crea o infrastructură care să poată preveni sau minimiza uh, distrugerile și consecințele acestor dezastre. Mulțumesc foarte mult uh, pentru susținerea dumneavoastră, pentru președinția cipriotă, mulțumesc domnului Gânț și Gărânț și de asemenea a, aș salut orice ofertă de ajutor în acest sens. În ceea ce privește conferința uh, din Sahel, cred că este mult prea repede ca să facem o evaluare acum. Susținem uh, cu toată tăria această inițiativă și ne vom asigura în cadrul președinției noastre ca ceea ce s-a convenit la Bruxelles în cadrul conferinței acesteia la înalt nivel să se pună în aplicare. Faptul că în continuare se pierd vieți umane, copii mor de foame, de malnutriție și de consecințele malnutriției și ale sărăciei, și a foametei în general în mare parte a globului. Aceasta nu este un motiv însă să ne descurajeze în organizarea de astfel de inițiative. În ceea ce privește procedura de dispersie, sunt de acord că fondurile trebuie să fie repartizate egal, așa cum este principiul, după nevoie și la momentul potrivit vom discuta despre această posibilitate la Consiliu și aș vrea să vă asigur din nou că președinția noastră va vorbi cu comisarii, va discuta cu toți partenerii din Uniunea Europeană pentru ca să ne asigurăm că orice problemă în legătură cu repartizarea fondurilor atât de necesare să fie tratată cât de repede în cadrul uh, finanțării proiectelor uh, pentru dezvoltare. În ceea ce privește măsurile de rezistență și de, de faptul ca aceste măsuri să fie de durată, suntem convinși că în mai multe țări din lume trebuie să respectăm uh, în totalitate populațiile indigene și trebuie să ținem cont de felul în care aceste populații își uh, organizează viața de tradițiile lor. Consider, deci, că noi, Ciprul, cel puțin respectăm pe, în, în totalitate aceste valori. Sigur că va trebui să convingem toți uh, donatorii de fonduri în acest sens pentru ca să respecte tradițiile și uh, obiceiurile acestor altor comunități. Doamnă președinte, în ceea ce privește bugetul, orice reducere a bugetului în domeniul ajutorului umanitar nu este acceptabilă, mai ales având în vedere condițiile umanitare precare cu care se confruntă foarte multe zone ale lumii, din cauza escalării conflictelor și din cauza condițiilor climatice din lume. Acesta este, într-adevăr, un aspect pe care nu trebuie să-l neglijăm. În timpul discuțiilor pe tema CFM și a problemelor financiare, va trebui să ne asigurăm ca pe percursul președinției, atunci când discutăm despre aceste subiecte, să nu se facă reduceri la capitolul ajutor umanitar în niciun caz. Eleni Teoharus, o colegă veche și luptătoare și ea are dreptate, cred, s-a dovedit că Ciprul acesta mic poate să contribuie nu numai local, ci și pe scenă europeană la îmbunătățirea situației în lume mai ales în domeniul acesta în care avem experiență. În ceea ce privește sugestiile pe care le-ați făcut, ajutorul umanitar și propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră, cred că este o idee foarte bună. Și cred că putem să transpunem aceste puncte într-o propunere mai concretă. Mă bucur de discuția cu colegii, partenerii noștri din Uniunea Europeană, dar și cu Comisia Europeană, pentru ca să vedem dacă există o posibilitate de a pune în aplicare aceste propuneri. În ceea ce privește hidrocarburile, este mult prea devreme să evaluăm acum situația. Ciprul va beneficia probabil de... Da, și e prea devreme să spunem dacă vom beneficia de această descoperire. Ceea ce vrem să facem este să creăm un fond prin care să acoperim nevoile populației din Cipru pentru generațiile care urmează și o parte din aceste fonduri ar trebui să fie alocate în mare parte ajutorului uh, de dezvoltare umanitar și țărilor în nevoie. Contribuția noastră va fi, bineînțeles, în cazul acesta mult mai mare și ne-ar bucura să putem să contribuim la acest uh, aspect. Trebuie însă să așteptăm pentru a vedea dacă într-adevăr se va putea fructifica această descoperire. În ceea ce privește apelurile voluntare, cred că corpurilor, mă scuzați, corpul uh, European de Ajutor Umanitar, va trebui să adoptăm legislația necesară pentru ca să putem uh, crea acest corp. În calitate de președinție, noi vom face tot posibilul pentru ca, dacă se exprimă rezerve din partea statelor membre, acestea să fie depășite și noi să putem să punem în aplicare acest corp voluntar. În legătură cu Orientul uh, Mijlociu și Fâșia Gaza, nu pot decât să fiu de acord cu necesitatea de a fi mai uh, atenți la situația umanitară din Palestina, din zonele ocupate și mai ales în Fâșia Gaza iar apoi Ciprul, din cauza relațiilor sale de lungă durată cu țările din uh, Orientul Mijlociu, este foarte sensibil față de aceste probleme și de, de evoluțiile din uh, vecinătatea apropiată. Lucrăm în colaborare cu un alt reprezentant. Am avut plăcerea și onoarea de a o găzdui pe doamna Ashton acum câteva zile. Am avut discuții delungate despre felul în care Ciprul ar putea să ajute în altul reprezentant și SAE-ul în diferite inițiative pe parcursul acestor șase luni. Una din uh, zonele de interes este, bineînțeles, uh, teritoriul palestinian, dar și Libanul. Voi încerca să îmi aduc contribuția cât se poate de bine în acest sens. Doamna Papadopoulou, ați menționat un punct foarte important. Nu sunt sigură dacă acest element în particular a fost uh, considerat până acum în asistența noastră pentru dezvoltare, dar este un punct extrem de tragic și în același timp sensibil, situația femeilor în uh, mare parte a lumii, în ceea ce privește sănătatea lor, dar și uh, violențele împotriva femeilor. Această temă necesită mai multă elaborare și mai ales acțiune pentru ca să le susținem pe aceste femei în cadrul unei inițiative umanitare de ajutor umanitar și asistență pentru dezvoltare în legătură cu această problemă. I don't know if I missed something, Madame uh, la Nu știu dacă am uh, uitat ceva, doamnă președinte très compliqué. Merci beaucoup. I, I suggest you repeat the compliment to Um... Aș sugera să-i repeți complimentul către, să repeți complimentul către Michel, care este acum aici. Ați vorbit la început de ceva, ea e autoarea acestui raport. Intervention. Yes. Thank you. Well. So allow me to, to thank you, Madame. Uh, Doamnă ministru, aș vrea să vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră. Domnul Marculis, puteți conta pe comisia noastră care să vă susțină în proiectele dumneavoastră. Suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în uh, Hornul Africii, în zona Sahelului. Suntem foarte atenți și la programul de luptă împotriva sărăciei, împotriva foamei. Vă urăm uh, mult succes în președinția dumneavoastră și sperăm să vă revedem uh, cât de curând în comisia noastră. il n'y en a pas. La date... Nu există diverse și data următoarei reuniuni este 3 septembrie de la ora 15. Avem o reuniune cu ușile închise pentru membrii comisiei imediat după aceea, care va dura foarte scurt. Donc, le, le 3 septembre de... Deci pe 3 septembrie de la ora 3 la 18.30 și pe 17 septembrie de la 3 la 18. S-a închis reuniunea.